de raportul domnului Denanu, o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice. Vă rog, aveți cuvântul. Însă, înainte de toate, vreau să vă spun că aveți cuvântul 4 minute. Doamna președinte, dragi colegi, eh, acum când ne temem de o escaladare a eh, conflictul între SUA și China și posibile sale repercusiuni asupra agriculturii, vreau să vorbesc despre o, un sector foarte important pentru sectorul alimentar de pe viitor. Uh, indiferent că sunt pentru aliment, alimentarea, pentru alimentele folosite pentru alimentele umane sau nu. Plantele proteice sunt foarte importante și joacă un rol central în ceea ce privește trecerea către sisteme de, produce, de producție mai durabile. Și uh, trebuie să uh, uh, facem pe agricultori să uh, folosească aceste culturi și să le crească competitivitatea, fiindcă aici este vorba și de ce fel de dezvoltare vrem noi, ce mod, model de alimentare vrem noi pentru viitor. În ceea ce aprovizionarea, uh, semnarea acordurilor și deschiderea pieței au uh, făcut uh, Uniunea Europeană dependentă de țări terțe. Iată de ce, la ora actuală, importăm peste 75% din, din uh, <coughs> culturile noastre din Argentina, Brazilia și Statele Unite și această dependență crește. La ora actuală, țări ca, precum China pun la punct strategii de aprovizionare pe uh, baza unor metode de producere fără niciun fel de transparență cu țările din America Latină, iar Uniunea Europeană s-ar putea să asiste la uh, amenințări la adresa stabilității pieței. Iar această situație de dependență duce la riscuri în ceea ce privește biodiversitatea uh, de fișerile și așa mai departe și reprezintă și o amprentă de carbon foarte importantă. Uh, și nu asta vor cetățenii europeni care își manifestă îngrijorări în ceea ce privește OMG-urile, fiindcă majoritatea acestor culturi, mai ales soia, sunt modificate genetic. Prin acordurile internaționale, care vin unele după altele și uh, uh, mai ales uh, cu aspectele referitoare la agricultură, ne putem permite oare să periclităm și mai mult filiera noastră care este impor importantă la nivel de trasabilitate? Și mă îngrijorează situația Uh, actuală, dar am încredere în actorii europeni care ne pot ajuta să schimbăm lucrurile. Fiecare e vorba de agricultori în, prin, prin asociațiile lor, producătorii de alimente, oamenii de știință și așa mai departe, împreună trebuie să avem o strategie pe termen lung, uh, fiindcă ne lipsește. Uniunea Europeană trebuie să fie mai ambițioasă și să uh, aibă la dispoziție un plan de aprovizionare strategic care să mobilizeze politicile agricole de cercetare și de comerț și de vecinătate, să se pună la punct o filiere europeană și să limiteze importurile pentru a diminua presiunile, trebuie să se combată defrișarea și toate acestea sunt la baza acordului de la Paris. Dar să fie clare lucrurile, nu va crește producția dacă nu îmbunătățim mai întâi competitivitatea acestor culturi. La ora actuală, culturile uh, proteice sunt mai puțin rentabile decât marile culturi tradiționale și atunci ne mai surprinde că doar 3% din terenurile arabile din Uniunea Europeană sunt folosite pentru culturi proteice. Totuși, leguminoasele au foarte multe avantaje. Au unica proprietate de a cap de a fixa azotul în sol ceea ce, și capta azotul în atmosferă, ceea ce permite să folosesc mai puține îngreșăminte. Deci sunt foarte importante pentru producerea de uh, regenerabile. Uh, și sper ca în următorul PAC uh, să existe uh, incitarea pentru astfel de culturi care ajută la fixarea azotului în sol prin măsuri cum ar fi rotația culturilor și pentru uh, subvenții pentru în acest sens. Și trebuie să folosim nu numai culturile proteice, dar și cele dar și alte culturi care reprezintă o sursă de proteine în Europa. Trebuie să folosească inovația aici și să există o mai bună structură, o structură teritorială și a, a filialelor și aș sper ca anumite culturi să, să beneficieze de pe urma asistenței cuplate, aș, care, mm, mm, pentru că până la urmă este vorba despre uh, suveranitatea alimentară, despre uh, combaterea schimbărilor climatice, culturile proteice joacă un rol foarte important în ceea ce privește toate provocările noastre la nivelul pacului și uh, trebuie ca pacul pe viitor să le pună la loc de cinste, fiindcă aceste culturi sunt extrem de importante pentru agricultură și agricultori și încă o dată vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru colaborarea lor, fără de care nu, aș, nu am fi putut să aducem la bun sfârșit acest raport. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamna Denanu. Acum, Începem cu procedura intervențiilor spontane. Astăzi însă trebuie să încheiem ședința la ora 23 fix. De la PPE are cuvântul... Așadar, cei care vor lua cuvântul la procedura intervențiilor spontane, domnul Van are cuvântul acum. Dragi colegi, doamnă președinte, dragi colegi și colegi, avem nevoie de o politică a plantelor proteaginoase și oleaginoase pentru viitor, dincolo de proteinele pentru furaje, am interzis culturile proteice. Însă, pentru că importăm foarte multă soia, ajunge foarte multă soia manipulată genetic în furaje. Trebuie să reducem această cotă și să încurajăm cultura altor plante. Trebuie să privim dincolo însă de ce se întâmplă în ograda noastră. Trebuie să luăm în calcul și insectele drept o sursă de proteine. Insectele sunt privite astăzi drept uh, animale agricole. Uh, și uh, din anii 90 s-a interzis includerea insectelor în furajele animale. Îi cerem Comisiei să regândească această strategie pentru a putea folosi pe deplin uh, insectele. Domnul Enghiu, vă mulțumesc, doamna președinte. În primul rând vreau să îl Felicit pe colegul meu, domnul raportor, pentru acest raport excelent. Cred că trebuie să nu ne mai furăm singuri căciula. Nu suntem independenți de proteinele vegetale în Europa. Importăm foarte, importăm foarte multă soia, mai ales soia modificată genetic. Uh, Animalele noastre europene sunt hrănite cu soia modificată genetic. Aceasta e realitatea și nimeni nu o spune. În timp ce culturile modificate genetic sunt interzise în Europa. Trebuie să încetăm cu această ipocrizie, așa cum ne propune domnul Denano. Trebuie să valorizăm nu acele culturi proteice care nu sunt modificate genetic și toate leguminoasele pentru boabe, care sunt importante ca furaje. Solicit Comisiei Europene, așa cum s-a spus, să integreze planul pentru proteine în studiul de impact pentru perioada după 2020 și să fie valorizate culturile proteice în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumim, domnul Marias. Vă rog. Mulțumesc. Raportul colegului de Nano se ocupă de un subiect foarte important, și anume de siguranța alimentară și siguranța aprovizionării alimentare. Plantele proteice nu sunt atât de dezvoltate cum ar trebui în Uniunea Europeană. 35% din totalitatea acestor plante este importată în Uniunea Europeană și soia este importată din Statele Unite, E vorba aici de o plantă modificată genetic. Iată de ce există pe bună dreptate o opoziție considerabilă din partea Parlamentului European, cât și din partea consumatorilor. În același timp, strat, China are, a recurs la o altă strategie. A închis un acord complet netransparent cu Brazilia, a creat structuri de import și a intrat într-o concurență neloială cu Uniunea Europeană. Trebuie să sprijinim raportul colegului Denano. Domnul Dantan. Domnul Dantan pentru PP. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte. L-ascult am ascultat pe colegul uh, de Nanu și mulțumesc pentru activitatea sa, dar parcă suntem cu șapte ani în urmă când vorbeam la, despre raportul Hausling. Cu aceeași, aceleași cuvinte, cu aceeași speranță, dar rezultatele tot aceleași. Europa, din păcate, importă proteine cu, uh, și avem un deficit uh, de peste 20 de, mii de to- uh, milioane de tone în ceea ce privește furajul. Și uh, asistența cuplată, da, a fost introdusă de curând, dar avem nevoie de coerență. Deciziile propuse anul trecut uh, în ceea ce privește suprafețele de interes ecologic uh, duc uh, la o scădere a suprafețelor cu plante proteice, iar uh,

Vă mulțumim. Domnul Polcsák e ultimul care are cuvântul. Vă rog, domnule. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După părerea mea, mă, sc- mă scuzați, spune domnul europarlamentar, aș dori să spun că Uniunea Europeană trebuie să se aplece asupra acestei probleme. Plantele proteice sunt foarte importante și Uniunea Europeană nu trebuie să rămână dependentă de astfel de importuri, mai ales pentru că în acest domeniu China este cea care are o poziție superioară. Și e important să avem destule importuri sau producție proprie și importuri din surse în care putem să avem încredere și să ne asigurăm că avem aceste importuri și pe viitor. Eu cred că ar trebui să sprijinim cultivarea unor asemenea plante pe teritoriile noastre sau în țări cum ar fi Ucraina. Vă mulțumim foarte mult, spune doamna președinte și cei trei europarlamentari care mai doreau să ia cuvântul vor primi acum totuși cuvântul, însă la următoarea rundă, în procedura Catch the Eye, nu vor putea să o facă, așa că acum are cuvântul doamna Petir. Mulțumesc. Problema Uh, insuficienței de aprovizionare cu plante proteice în Uniunea Europeană nu este nouă, iar în ceea ce privește viitorul pacului, este important uh, să adoptăm strategii, strategii europene pentru promovarea acestor culturi, fiindcă uh, acum depindem de importuri. Mă bucur foarte mult că unele dintre propunerile făcute și cu alți membri ai PPE a fost incluse în raport. Vreau să subliniez importanța uh, diversificării culturilor și recomandarea ca eh, sistemele de culturi și de nutrețe ar trebui să includă din nou plantele proteice, cum ar fi eh, soia, mazărea, eh, trifoiul și plantele leguminoase și mai departe. Trebuie să se stabilească lanțuri regionale de, produce, de producție și prelucrare a plantelor proteice. Acesta se poate face dacă dacă se reunesc uh, agricultorii și dacă se cooperează mai bine între producătorii de plante și uh, crescătorii de animale și uh, mă bucur că se dorește promovarea calității produselor de soia fără organisme modificate genetic. Mulțumesc. Domnul Kelly, un minut. Nu vă mai la cuvântul la următoarea intervenție la HDA. Acest subiect este unul foarte important și cred că raportorul nostru a dat un discurs excelent. A prezentat o situație neobișnuită în Europa, ridicolă, pe care am tolerat-o prea mult timp. Încercăm pe de-o parte să fim idealiști și pe de altă parte facem mai multe pagube. Importăm uh, culturi din uh, afară modificate genetic, iar noi suntem împotriva uh, tehnologiei genetice cultivăm soia, îmi cer scuze, importăm soia cultivată în celălalt capăt al globului. Nu ar fi mai simplu să cultivăm soia aici la noi, în avantajul fermierilor. În plus, după cum s-a scos în evidență avantajele suplimentare în ceea ce privește fixarea azotului în sol și energiile regenerabile. Eu am fost raportor pentru dosarul pentru energiile regenerabile și a existat o propunere în acest sens de a elimina culturile pentru biocarburanți. Din fericire, această propunere a fost reluată. Domnul Denanu a venit cu o propunere utilă pentru a promova cultura plantelor proteice și în Europa. Domnul Venda are cuvântul un minut. The floor is yours. Aveți cuvântul. Nu ați solicitat să interveniți bine, atunci vă ștergem de pe listă. Mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor. Și acum are cuvântul domnul comisar pentru 5 minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și în special raportorului, domnul Denanu, pentru pregătirea acestui raport din propria inițiativă cu privire la o strategie europeană pentru promovarea culturilor proteice. Provocările și oportunitățile pentru acest sector european și importanța pe care o are subiectul în cadrul instituțiilor europene și actorilor sunt bine oglindite în acest raport. Așa cum știm, culturile proteice sunt esențiale pentru animalele din Uniunea Europeană. Sunt o componentă importantă în furaje și o sursă de aminoacizi. Și mai mult, Proteinele din plante sunt tot mai populare și în alimentația umană. Acest lucru este subliniat în, în raportul parlamentar. Producția de culturi proietice în Uniunea Europeană nu ar fi doar în beneficiul fermierilor și producătorilor de furaje, ar oferi și alimente consumatorilor și în același timp și-ar aduce contribuția și uh, la multe dintre beneficiile climatice, cum ar fi acestea o abilitatea de a fixa azotul din atmosferă. În acest context, în raportul Parlamentului European e de salutat și e un uh, pas important în pregătirea planului Comisiei Europene pentru plante proteice, care va fi publicat la sfârșitul acestui an. Această publicare a planului va fi însoțită de o conferință UE la nivel înalt pe subiectul culturilor proteice în Viena, în noiembrie, pe parcursul președinției austriece la Consiliul European. Viitoarea președinție austriacă acordă o mare importanță acestui subiect important. Planul pentru culturi proteice al Uniunii Europene își dorește să dezvolte o sursă de proteine durabilă, care să țină cont de provocările cu care avem de-a face. Uniunea Europeană e autosuficientă în proporție de 38% pentru aceste proteine și doar 40% în ceea ce privește soia. Ar fi niște surse foarte importante de furaje proteice. Noi suntem foarte dependenți de importurile de soia, care duc la consecințe importante. Un studiu din 2013 din Uniunea Europeană a identificat expansiunea culturilor de soia ca fiind responsabilă pentru 19% din pierderea pădurilor între 1999 și 2008, mai ales în America de Sud. Există o serie de motive practice prin care se explică de ce această chestiune este foarte complexă și greu să ne adresăm ei. Sunt incluse condițiile agronomice din Europa, profitabilitatea economică a acestor culturi în Europa, competitivitatea culturilor proteice europene față de cele importante și, de asemenea, angajamentele OMC care limitează sprijinul pe care îl poate folosi Uniunea Europeană pentru plantele oleaginoase. Realitatea e că nu există o soluție general valabilă. Planul Uniunii Europene pentru culturile proteice își dorește să se adreseze diferitelor surse domestice de culturi proteice în Europa și diferitelor tipuri de cerere existente. În acest cadru, planul european pentru culturile proteice se va concentra pe patru domenii care apar în raportul domnului Denanu cercetarea și inovarea în acest tip de culturi, respectându-se un randament mai bun al plantelor și o adaptabilitate mai bună a acestor plante la condițiile europene. Apoi beneficiile de meniu care există pentru aceste culturi, o diversificare a surselor și lanțul de valori pentru culturile proteice, apoi și potențialul de piață pentru aceste culturi pe diferitele sectoare. Raportul Parlamentului European face trimitere și la importanța pe care o are sprijinul, sprijinul din politica agricolă comună pentru cultivarea culturilor proteice. Politica agricolă comună, într-adevăr, prevede o serie de măsuri care în mod direct sau indirect încurajează producția de culturi proteice în Uniunea Europeană. Discuțiile care au loc cu privire la reforma politicii agricole comune vor fi o oportunitate de a confirma sprijinul pentru producția de culturi proteice în Uniunea Europeană. Raportul Parlamentului subliniază și importanța muncii de cercetare. Acesta va ocupa un loc important în planul Comisiei. Comisia Europeană așteaptă cu nerăbdare cooperarea aprofundată cu Parlamentul European în dezvoltarea acestui plan pentru proteine, care până la urmă ne va ajuta pe toți și va face astfel încât Uniunea Europeană să fie mai autosuficientă în Mm, pentru aceste proteine foarte importante. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult, domnule comisar!